Dear Domnul președinte, dragi colegi, vă rog să luați loc. Hello, how are you? How are you? Thank you very much. Thank you. Okay, dear colleagues, please take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Now, uh, where's the no? Uh, as uh, as uh, some of you know, după cum unii dintre dumneavoastră știu deja, poate, Acum patru zile am fost numit noul ministru pentru afaceri externe al Greciei. I thank you. Mulțumesc. The interesting part of this job was... Partea cea mai interesantă a acestei Uh, funcții este că am fost uh, în Luxemburg și pentru prima dată, în mod oficial, am întâlnit omologii mei, ceilalți miniștri de afaceri externe din țările dumneavoastră. Nimeni nu m-a felicitat. Toată lumea mi-a spus, în schimb, mult noroc. So, I, I just wanted to tell you... Vreau doar să vă spun la revedere. E adevărat că o să-mi lipsească nemaipomenit de mult acest parlament, această ambianță extraordinară. Nu cred că există vreun loc mai bun în Europa pentru uh, pasiunea și angajamentul uh, care există în Parlamentul European. Și vreau ca ultima, ultima mea intervenție uh, să nu fie neapărat în, numai în limba engleză și în așa fel încât să nu uitați limba greacă pe care ați învățat-o cu mine în trecut, iată ce vă, aș sugera. Cum se spune în, pentru în greacă? Cum se spune împotrivă? Cum se spune a, cine se abține? Foarte bine. Ceea ce eu v-aș ruga aș vrea ca socialiștii și GUE să fie pentru. PPE-ul și ECER sunteți împotrivă. Verzi și Aldi, ALDE sunt, vă abțineți. Simplu? A înțeles toată lumea foarte bine. Fantastic! Bravo! Fantastic! Fantastic!

am solicitat intervenția, fiindcă cu siguranță mă vor înțelege colegii dacă doresc să intervin în numele grupului nostru politic și nu numai, în numele tuturor colegilor, de fapt, pentru a vă spune că v-ați asumat o funcție dificilă. Dumneavoastră știți asta mai bine decât noi. Dar știți că beneficiați de înțelegerea noastră, de solidaritate din partea noastră în uh, drumul pe care mergeți și cu toți avem dorința ca această minunată țară, unde sunteți acum ministru de externe, să reușească cât mai repede cu putință să depășească această criză. Avem nevoie de Grecia și cred că suntem solidari cu țara dumneavoastră, cu dumneavoastră, de aceea vreau să vă transmit un mesaj personal. Domnule vicepreședinte, domnule ministru de externe, Stavros, dragă, ai fost și ești nu doar un minunat prieten, ci un minunat coleg. Ai fost un coleg care ne-a îmbogățit pe noi toți. Mulțumesc pentru bunii ani de cooperare și mult noroc pe mai departe, dragă Stavros. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Deci, la, vă spun la revedere și Uh, îți mulțumesc, dragă Diana Olis, pentru că da, îmi iau la revedere de la colegi. Și acum urmăresc președinția doamnei Wallace.